Okay, colleagues, we did give people a bit more time, given that um, it's been a um, earlier start. Dragi colegi, am început uh, un pic mai târziu față de ora stabilită, dar am înțeles că totuși s-ar putea ca marți și miercuri ședințele să înceapă la două și jumătate. Vă voi informa totuși uh, ce se va hotărâ în cele din urmă și pe mine m-a surprins. Știu că mulți colegi au de multe ori întâlniri la prânz, um, și uh, trebuie să se reorganizeze. Dragi colegi, trecem la punctul 14, un raport al delegației noastre la ECOSOC, uh, ONU, forumul uh, la înalt nivel referitor la dezvoltarea durabilă, care s-a organizat în luna iulie la New York. Eu am condus delegația noastră acolo și sunt foarte bucuroasă că în sală se află doi membri ai delegației. Poate ne putem concentra nu doar pe ceea ce am făcut, ci și ce vom face în viitor referitor la aceste obiective ale dezvoltării durabile. Cei care au mers, uh, Annelies, Heidi Hautala, ne pot spune mai multe despre cum stau lucrurile. În fiecare an, ONU va organiza un forum la nivel înalt și această întâlnire, care va avea loc în iulie, în fiecare an de acum încolo, urmărește să vadă care este situația actuală referitoare la uh, obiectivele de dezvoltare durabilă. Există, procedura are două părți. În primul rând, o întâlnire tematică unde țările se întâlnesc și evaluează temele pe care le aleg în fiecare an, după care partea a doua se referă la o evaluare la nivel național. În acest an, temele au fost obiectivul 1, fără sărăcie, obiectivul 2, zero foamete, obiectivul 3, sănătate, obiectivul 5, uh, um, dimensiunea de gen Nu pot să-mi citesc nici măcar notițele, spune doamna președinte. Nu știu, am, am o notă aici care îmi spune ce obiective au fost revizuite, dar nu știu care este care, ce corespunde fiecărui număr. Știu că obiectivul 14 reprezintă mediul marin, oceanele. Anul viitor se va revizui obiectivul 17, parteneriate, care practic se referă la bani. Iar obiectivul 17 referitor la punerea în aplicare a agendei de la Addis. În prima săptămână abordarea tematică, nu ne-am aflat acolo, dar am fost prezenți în a doua săptămână când am discutat rapoartele bilaterale, atunci când statele membre um, și-au comunicat progresele referitoare la ODD. 43 de uh, țări au fost reprezentate, inclusiv 10 uh, țări din Uniunea Europeană, printre care Belgia, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Italia, Luxemburg, Polonia și Suedia. 10 țări ale UE, așadar în acest an. În anul trecut, Estonia, Franța, Germania și Finlanda raportaseră. Așadar, până la ora actuală, jumătate din statele membre ale Uniunii Europene au raportat către Uniunea Europeană referitor la punerea în aplicare a ODD-urilor dezamăgitor referitor la aceste rapoarte anuale a fost faptul că anumite state membre au evidențiat doar câteva obiective asupra cărora s-au concentrat, lucruri care tocmai spusesem că nu ar fi trebuit să se întâmple. Statele membre așadar nu au dat uh, un exemplu favorabil în acest sens, iar rapoartele nu au fost consecvente. Fiecare stat membru a raportat după bunul plac. Nu există un tipar care să stabilească clar cum ar trebui să se desfășoare raportarea. Am dorit să discutăm cu comisia acum să vedem dacă putem crea un format, nu știu nici măcar dacă la Consiliul Formal de Dezvoltare s-a discutat despre felul în care statele membre își prezintă rapoartele în uh, aceste cercuri la nivel înalt. Există totuși această intenție de a ne coordona mai bine, pentru că dacă primim uh, rapoarte din statele noastre membre, chiar dacă sunt comparabile, e greu să ne dăm seama care sunt progresele înregistrate. Am uh, organizat o serie de întâlniri când am aflat uh, la New York, ne-am întâlnit cu Achim Steiner, noul șef al UNDP, și ne-am întâlnit cu um, noul secretar adjunct al ONU, Amit Mohamed, înainte el s-a ocupat de schimbările climatice. Dânsa este răspunzătoare de coordonare a politicii de dezvoltare a ONU. După cum știți, Antonio Gutierrez a spus că instrumentele ONU vor, fi, vor face obiectul unei reforme de amploare. Credeam, după părerea mea, întâlnirile noastre au fost excelente, atât cu uh, Steiner cât și cu Amina Mohamed. Dânsa, um, am Impresia mea a fost că însă se concentra în mod deosebit asupra rezultatelor, dorea să obțină rezultate și ne-a cerut să colaborăm cu parlamentele naționale ale statelor membre și parlamente din alte state, pentru că politicienii sunt cei răspunzători de atingerea rezultatelor, de concretizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Și cred că este important să discutăm despre acest lucru, despre cum putem face ca uh, obiectivele de dezvoltare durabilă să înainteze. Vorbea de Haiti, de pildă de Nigeria, de altfel reprezentante ale Parlamentului nigerian au fost aici, ne-au vizitat. Ne-am întâlnit cu reprezentantul, reprezentantul Fondului pentru Populație al ONU, Natalia, dânsa vorbea despre consecințele politicii uh, americane ale uh, lui Trump și reducerile uh, politicilor destinate familiei. Știm că Comisia și-a pierdut inițiativa, și-a uh, lansat inițiativa referitoare la uh, politicile pentru femei. Ne-am întâlnit de asemenea cu reprezentantul Băncii Mondiale, Mahmoud Mohindin, și cu reprezentantul ONU pentru migrație, Louise Harbour. Există un nou tratat uh, al Statelor Unite pentru migrație, dânsa a fost uh, un avocat în trecut, uh, cred că a activat chiar în cazul referitor la fosta Republică Iugoslavă, dânsa vine din Canada și ne povestea cum în Canada se pune mult mai mult accentul pe căile legale care permit migrația și cred că putem învăța foarte multe din experiența celorlaltor țări. Am aflat mai multe și despre felul în care noul tratat uh, ONU pentru migrație va funcționa. Colegii se află în sală, nu voi vorbi numele lor. O sesiune cred că a fost deosebit de interesantă și cred că ar fi util pentru comisia noastră să vadă cum s-au descurcat propriile noastre state membre în acest sens. Fundația Bertelsmann și rețeaua pentru dezvoltare durabilă a prezentat un raport referitor la indicele 2017 al obiectivelor de dezvoltare durabilă, care a prezentat o perspectivă de ansamblu referitor la evoluția pe ansamblu și progresul înregistrat de fiecare stat membru. Ne gândeam poate să invităm la o întâlnire viitoare sau o altă întâlnire, având în vedere um, faptul că în noiembrie organizăm întâlnirea anuală cu parlamentele naționale și vin omologi din comisiile de dezvoltare din parlamentele naționale, poate ar fi interesant să vedem, uh, poate pentru ei, iarăși ar fi interesant să vadă cum au contribuit uh, statele lor uh, la atingerea obiectivelor de dezvoltare, de, de dezvoltare durabilă. Este important așadar să exercităm în continuare presiunea asupra statelor membre, cât și asupra instituțiilor europene. Ne-am întâlnit și cu ONG-urile. Eu personal doream se mulțumesc delegației UE uh, de la New York, care ne-a oferit un sprijin extraordinar. Carsten, i-am uitat numele de familie, dar ajutorul lui a fost deosebit. Cath Carsten Hash, Ash, nu știu, spune doamne președinte, nu pot să-l pronunț. Trebuie să mi-l uh, scrii pe hârtie ca să pot să-l citesc. Uh, ne-a oferit un sprijin deosebit și ambasadorul cât și personalul uh, nostru și comisia la fața locului. Am să dau acum cuvântul colegilor. Cred că ar fi important să vedem câteva contribuții concrete referitor la monitorizarea ODD-urilor pentru a folosi judicios timpul pe care îl avem la dispoziție. Anul viitor se va întâlni încă o dată formula la nivel înalt. În 2019, în iulie, Uniunea Europeană va raporta în ansamblu ca Uniunea Europeană e o perioadă dificilă pentru Parlamentul European, pentru că va fi tocmai după alegeri. Secretariatul uh, știu că va mai fi aici, uh, în acea perioadă va putea pregăti împreună cu delegația și cu noua comisie DVM cei care vor merge la forumul uh, la nivel înalt în iulie 2019. Nu știu cine va face parte din această delegație, dar va fi foarte important să existe o delegație pentru că va fi pentru prima dată când Uniunea Europeană va raporta referitor la ODD-uri. Nu știu cum se va concretiza totul în, în practică. Poate putem cere o delegație formată în mod automat, poate la o săptămână după ce se vor fi format noile comisii în 2019, poate va exista deja un președinte de comisie, nu știu. Nu știu dacă se poate, oricum comisia noastră ar trebui să contribuie într-un anumit fel la pregătirea acelei delegații. Văd o parte din colegii care au fost acolo, nu știu cine vrea să înceapă. Bogdan, vrei să începi? Mulțumesc foarte mult! Bineînțeles, și eu aș dori să-i mulțumesc personalului nostru pentru că a organizat această vizită fantastică la New York și cred că a fost important să ne asigurăm că Parlamentul European este reprezentat. Cred că am reușit să transmitem cu succes poziția noastră. Ai punctat deja multe lucruri pe care nu am să le repet, dar am putut vedea care a fost mesajul cheie în timpul acestei vizite, schimbarea Noul secretar general al ONU dorește să reformeze Națiunile Unite și să țină în cont, să ia în calcul contextul global în permanentă schimbare. Uniunea Europeană poate să-și aducă aportul în modelarea uh, inițiativelor ONU. Suntem uh, unul din uh, principalii actori în această nouă arhitectură. Subiectele discutate sunt de altfel uh, aceleași subiecte pe care le discutăm și aici. Punerea în aplicare a ODD-urilor, finanțarea acestora, pace, securitate și, firește, migrație, cât și dimensiunea de gen, bineînțeles, în ceea ce privește migrația, întâlnirea cu um, reprezentantul de resort a fost foarte interesantă. Am înțeles că sunt uh, provocări globale care trebuie abordate într-un mod coordonat cu toți partenerii noștri. Firește, cu toții suntem de acord, cu colegul Norbert și comisia noastră, ar trebui să continuăm cu eforturile noastre. În cele din urmă sper că acest eveniment a convins comisia să vină cât mai degrabă posibil cu un plan concret referitor la punerea în aplicare a ODD-urilor. După cum spunea, există probleme în ceea ce privește indicatorii. La nivel european, este important să ne consolidăm capacitatea de monitorizare și raportare. Poate o întâlnire importantă la care am luat parte cu Arne, cu Fundația Bertelsmann, referitor la punerea în aplicare a ODD-urilor și reverberațiile la nivel internațional. Știm cu toții ce s-a întâmplat în zona Caraibilor, cum um, țări frumoase dezvoltate au fost distruse. Încă o dată mulțumesc că, am putut face parte din această misiune. Arnie. Mulțumesc, dragi colegi. Aș dori să fac câteva observații care nu au fost punctate până acum. Sunt de acord cu cele spuse deja. Pentru noi a fost foarte important. A fost important că am avut o sesiune europeană la ONU, organizată de uh, Danemarca și Estonia referitoare la lanțurile de aprovizionare din uh, industria textilă. A arătat foarte clar cum ODD-urile joacă un rol important în lanțul de aprovizionare pot să consemnez faptul că, la ora actuală, Comisia încă trebuie să prezinte inițiativa emblematică referitoare la industria textilă. Au fost exemple importante, de pildă, din partea Estoniei. Există companii care ne-au prezentat uh, practicile lor și guvernul ne-a explicat cum um, reunește toate uh, sectoarele implicate, mediul de afaceri, de pildă. Am ascultat cu mare interes ce are de spus mediul de afaceri, iar mediul de afaceri s-a pronunțat mai mult ca oricând referitor la ODD-uri. Acestea sunt importante, cresc în măsura în care țările uh, implicate în acest proces comunică. Nu toate țările care participă la proces au putut să ia cuvântul. Um, a fost totuși o surpriză că s-au implicat atât de multe. Mai există câteva puncte pe care aș dori să le abordez clar. De pildă, organizația um, Umbrelă din Germania referitoare la produsele chimice vor organiza o sesiune la Parlamentul European în decembrie referitoare la lanțul de aprovizionare includ ODD-urile în acest subiect. În plus, după cum spuneați, pe 21 noiembrie vom organiza întâlnirea cu parlamentele naționale, întâlnirea interparlamentară. Aici am putea să discutăm de progresul înregistrat până acum. Știm că ONG-urile monitorizează îndeaproape evoluția ODD-urilor, se numește ONG, eh, NGO, îmi cer scuze, Watch. Ar trebui să invităm organizațiile implicate În plus, s-a mai spus, s-a vorbit de raportul Fundației eh, Bertelsmann și cred că ar fi important să discutăm cu ei, să vedem eh, care este părerea lor referitor la felul în care sunt aplicate ODD-urile în statele membre. Putem invita comisia aici, Timmermans, Mogherini și Mimița, de altfel, în 2015 la New York a fost prezent și țin minte că atunci ne spunea că uh, trebuie să procedăm la scară mare pentru că e proiectul nostru. L-am contactat pe Timmermans, dar nu mi-a răspuns deocamdată la, referitor la strategia noastră privind ODD-urile. Trebuie să-i cerem comisiei să se implice și trebuie să avem o strategie cât se poate de, de vreme privind uh, ODD-urile, pentru că există elemente importante precum economia circulară și alte aspecte care ar putea fi îmbinate foarte bine, dar lucrurile trebuie precizate clar din punctul de vedere al ODD-urilor. În plus, a mai fost cineva din partea Comisiei pentru Bugete care ne-a întrebat uh, ce prevedem pentru viitorul uh, cadru financiar multianual și cum încadrăm ODD-urile. Sper că acest lucru se va întâmpla, dar trebuie să verificăm, să discutăm cu Comisia pentru Bugete dacă acest lucru se va întâmpla. În rest, nu pot decât să fac un apel uh, către dumneavoastră că lucrurile trebuie puse în aplicare, trebuie integrate în viitorul CFM, pentru că în caz contrar nu facem decât să uh, ne ratăm temele practic. Ar fi bine să-i spunem comisiei că CFM-ul este viitorul plan bugetar care include ODD-urile. Trebuie să le cerem altor grupuri politice să-și dezvolte o strategie privind ODD-urile. Revenind acum la New York, o organizație germană, GDZ, um, na. a uh, prezentat un raport interesant pe care ar trebui și noi să-l căutăm. Când i-am cerut delegației europene, nimeni încă nu se gândise să facă un rezumat al conferinței pentru a vedea care e poziția noastră ca Uniune Europeană. Cred că ar trebui să profităm de instrumentul acestei fundații germane. În rest, la New York am primit uh, un sprijin deosebit. Ne-am întâlnit și cu reprezentanții Băncii Mondiale, o întâlnire care mi s-a părut deosebit de interesantă. Cred că la următoarele întâlniri de la New York ar trebui să cerem uh, ca comisia să fie prezentă, să fie reprezentată de oameni care chiar lucrează în echipa lui Timmermans uh, cu ODD-urile pentru a fi bine pregătiți în 2019. Mulțumesc! Thanks, thanks, Ani. Mulțumesc, Arnie! Charles Görens. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu sunt foarte preocupat de încetinala cu care se realizează obiectivele de dezvoltare durabilă și mi-ar plăcea a Comisia să ne facă un prim rezumat al modului în care Comisia și statele membre se preocupă de aplicarea acestor obiective. Asta a fost prima observație. A doua, care este un corolar la prima, care sunt metodologiile aplicabile pentru a măsura eforturile și progresele făcute în acest sens. Este ceva unic pentru Uniunea Europeană sau se declină de la stat membru la stat membru? Se face un diagnostic național pentru fiecare stat uh, membru? Uh, se pune accentul pe punctele care au cel mai mult de suferit, cum vom proceda? Cred că este nevoie de un efort de coordonare din partea autorităților europene. Ce mă preocupă este că așteptăm aplicarea acestui mecanism când, de fapt, nici nu avem metodologia necesară pentru a realiza obiectivele de dezvoltare durabile. Deci, metoda este importantă metoda de realizare. Și o ultimă observație pe care aș dori să o fac este că putem, bineînțeles, să avem o lectură de la stat la stat pentru a vedea care sunt progresele realizate, dar măcar știm că globalizarea este un fenomen care are un impact asupra tuturor statelor membre. Și am spus deja de mai multe ori aici globalizarea creează bogăție an de an, care sunt în creștere, globalizarea reduce efectele asupra uh, statelor cu, care sunt în curs de dezvoltare reduce diferența între națiuni și dar crește în același timp inegalitățile din sânul fiecarei națiuni. Și aici avem o adevărată problemă politică. Avem, pe de o parte, un fenomen global care produce impactul pe care tocmai l-am explicat la nivel național, pentru că se creează inegalități în fiecare stat membru, atât la ONU cât și la UE, și în țările bogate și în cele sărace, și, cele, și în țările bogate și în cele care au venituri medii. Deci este un uh, efect global, dar și local în același timp. Și asta nu poate să meargă. Și întrebarea pe care pot eu să mi-o pun este dacă există încercări sub egida ONU pentru a demara un proces care să ne ajute să reacționăm într-un mod global la un fenomen global. Pentru că dacă reacționăm tot timpul cu mijloacele naționale la un fenomen global, asta nu va ține pe termen lung. Deci ce avem de făcut și care este rolul UE? Asta este problema politică pe care trebuie să o discutăm. Deci mi-ar plăcea ca Comisia să ne spună câte ceva despre asta. Și în final vreau să vă spun că scrisesem, îi trimisesem o scrisoare a doamnei Merkel atunci când a fost președinta G20 pentru a expune tocmai această problemă. Și făcusem o propunere concretă de a avea o abordare necesară pentru a atinge aceste obiective în toate statele membre, să fie acesta un punct de discuție la uh, G20. Pentru că se discută la ONU, se discută la instituțiile europene, se discută în sânul statelor membre sau în ONG-uri, dar nu există niciun forum în care să se poată discuta despre rezultate concrete. Politica punerea în aplicare este problematică tocmai pentru că nu există acest forum acceptat de toată lumea care să facă lucrurile să meargă. Am primit ca răspuns o scrisoare de la ministrul responsabil de cancelarie și care mi-a spus că, din păcate, era prea târziu ca să se mai pună pe ordinea de zi. Dacă era prea târziu, eu insist să cred că putem să o punem pe ordinea de zi a unei ședințe viitoare a G20. Cred că este indispensabil ca toate instanțele, în special cele care sunt cele mai uh, importante, să vină cu rezultate tangibile. Și trebuie să facem asta prin uh, persoasiune. Nu putem să rămânem uh, inactivi. Da, într-adevăr, este vorba de mainstreaming. Într-adevăr, când am uh, discutat despre summitul cu Africa, uh, m-a bucurat că raportul domnului Ponga vorbea despre obiectivele de dezvoltare durabilă. Uh, în toate discuțiile pe care le-am avut cu Comisia, cu SAE, nimeni nu se referea la aceste obiective și tocmai de aceea am avut o ședință săptămâna trecută cu președinții de comisii. Și acolo s-a spus că acest obiectiv ar trebui să fie în centrul discuțiilor uh, summitului cu Africa. Deci nu putem să le menționăm din când în când. Ele trebuie să fie introduse și în buget și în toate celelalte politici. Arne, vrei să mai spui ceva? Bun, și după aceea dau cuvântul Comisiei. Mulțumesc, Charles. Doar un punct. Cred că și Moris Ponga este la fel de interesat ca mine pentru a auzi strategia Comisiei în acest sens, nu-i așa, Moris? Ok, um, yeah, Ani. Ani. Un uh, răspuns foarte rapid o reacție globală față de lanțul uh, de furnizare în industria textilelor este un lanț numit ECT care încearcă să obțină un salariu minim în industria textilelor în toată lumea. Deci pentru a crea locuri de muncă decente în toată lumea. În ceea ce privește țintele speciale și aici lucrăm. Parlamentul European va avea un raport din proprie inițiativă care probabil va vorbi despre diplomația de mediu. Un alt subiect pe care ar trebui să-l consolidăm. Ar trebui să avem grijă de comisiile noastre uh, și de ACP, ca, acestea, ca obiectivele să fie tot timpul pe ordinea de zi, să fie un subiect care să fie discutat tot timpul și să fie și uh, cele mai bune practici să fie introduse, pentru că este dificil într-adevăr, dar munca noastră politică este să explicăm strategiile politice pe care le avem. Deci să explicăm de ce avem uh, aceste obiective, pentru că dacă noi, ca politicieni, nu deschidem subiectul, nu deschide nimeni uh, subiectul. Dacă nu o facem noi în Parlamentul European, nu o face nimeni. Deci este important să reamintim că acestea trebuie să fie, că obiectivele de dezvoltare durabilă trebuie să fie mereu în centrul atenției și să explicăm publicului cum funcționează și care este rolul lor. Charles a vorbit de G20 și mi-a dat ideea să avem o adunare interparlamentară, să invităm pe cineva din statele UE care au fost la G20, să invităm pe cineva de la Consiliu, Poate și asta ar fi o idee bună, pentru că a fost prima conferință în care s-a discutat și Merkel a făcut-o, dar politicienii germani nu sunt atât de interesați. Deci trebuie să analizăm uh, lucrurile și să încercăm să facem tot posibilul pentru a include aceste obiective. Uh, Comisia a primit multe întrebări, așa încât o să-i dau cuvântul lui Carlos Peros Garcia de la DigiDevco. From the EAS, Eva Cora, Cora. Și apoi Eva Coval de la SAE. Comisia mai întâi. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc și deputaților pentru întrebări și observații. În primul rând, în ceea ce privește creșterea coordonării între statele membre în ceea ce privește prezentările voluntare. Este un subiect care a apărut în uh, etapele inițiale de după summit. Vom transmite acest mesaj că cei care au fost implicați în negocierile uh, obiectivelor de dezvoltare durabilă sunt foarte conștienți de ce se întâmplă. O să transmită mesajul și secretarului general care acum coordonează prezentarea generală și Acum, după cum știți, uh, Uh, vicepreședintele Timmermans și vicepreședintele Katainen sunt cei care se ocupă, dar o să le transmitem acest mesaj din partea Parlamentului European, care este un mesaj de valoare. Există niște linii directoare ONU care ar trebui să permită mai multă consecvență, dar poate acestea nu au fost aplicate așa cum trebuie. Într-o primă perioadă, prioritatea din partea Comisiei a fost în principal să Uh, avem o raportare UE. Și ați spus în intervenția dumneavoastră și confirm obiectivul de a pregăti primul raport UE în ceea ce privește implementarea internă și externă a ODD-urilor în 2019. În 2018. În 2012 s-a negociat deja și s-a decis că acest uh, forum se va uh, reuni la uh, două niveluri și odată la patru ani este la nivel de șef de state și aici vrem să fim vizibili. În 2019 este și anul care a fost convenit între instituții și statele membre pentru raportul de sinteză în ceea ce privește implementarea consensului pentru dezvoltare, care va apărea în acel moment critic. Apoi, câteva observații pe lângă multe reuniuni bilaterale, au apărut și complicații politice și anumite declarații care s-au făcut la ONU. Au existat uh, rapoarte voluntare naționale, rapoarte tematice și un eveniment uh, extern uh, extrem de important la care a participat și doamna Linda McGavin, Consensul European pentru Dezvoltare pe care l-am prezentat partenerilor din New York. Cred că a fost un succes nu mă refer neapărat la eveniment, ci la momentul în care a fost organizat. Îmi amintesc dezbaterea din uh, DEVE pentru adoptarea consensului, în care au existat niște intervenții de la președinte și de la coraportori, uh, pentru că la momentul respectiv Trump se gândea să se retragă din acordul de la Paris și tocmai era extrem de important să arătăm sprijinul UE pentru implementarea ODD-urilor mai ales în țările în curs de dezvoltare. și am auzit importanța globalizării, rezolvării globalizării atunci când vorbim despre inegalitate, durabilitate, toate acestea fiind teme care apar în noul consens față de cel vechi. Am încercat să discutăm la toate nivelele, este da, China a făcut uh, eforturi mari și Germania a fost lider în ceea ce privește sublinierea importanței ODD-urilor pe termen lung pentru reuniunile viitoare ale G20. În ceea ce privește un plan de acțiune mai concret, îmi face plăcere să vă informez că în momentul de față Comisia se angajează ca urmare a intervenției președintelui Juncker, ca urmare a uh, discursului privind starea Uniunii, a anunțat un document de reflexie în ce privește ODD-urile pentru anul viitor, pentru a vedea cum putem uh, discuta despre viitorul Europei. Deci ODD-urile ar fi în centrul acestui document de reflexie privind viitorul Europei dar sunt convins că întreaga idee este să vedem ce facem și ce ar trebui să facem în plus. Deci așteptăm cu interes, pentru că deja, cum am spus, s-a anunțat în, în uh, timpul uh, discursului privind starea Uniunii și trebuie să vedem care este programul de lucru al Comisiei în acest sens. În ceea ce privește metodologia de lucru, este o prioritate, trebuie să mergem pe mai multe piste. Una este uh, reprezentată de indicatorii ONU, dar Eurostat în câteva săptămâni va uh, publica pe baza unor indicatori operaționali care provin din uh, strategia Europa 2020, un raport foarte cuprinzător referitor la implementarea ODD-urilor și cu metodele de urmărire a acestei implementări. Bineînțeles, cercăm să vedem ce se poate face în materie de politici de dezvoltare, pentru că ăsta este subiectul nostru acum, cum putem urmări ce se face în privința ODD-urilor. Și sunt multe lucruri care trebuie să fie schimbate, dar trebuie să vedem ce am făcut în special pentru că în consensul interinstituțional am promis că în 2019 vom arăta ce s-a făcut până acum și vom încerca să reflectăm în metodele noastre de lucru consensul. Asta ar fi mesajele cheie și asta am vrut să transmit și o să transmit colegilor mesajele pe care le-am auzit astăzi. Publici. Când credeți că își va publica Eurostat uh, raportul? În noiembrie, cândva în acesta? Da, deci noiembrie. Trebuie să fim atenți la asta. Deci Eurostat va raporta asta uh, Uniunii în noiembrie. SAE este de asemenea prezent. Și Charles, aici să adresez o întrebare Comisiei? eu cred că această dezbatere este foarte importantă pentru că întotdeauna avem probleme. Constatăm uh, însă lucrurile fără ca în acest uh, moment să dispunem de o strategie sau de vreo metodologie. Cred că ceva nu merge la nivelul uh, guvernanței. Apoi, în ceea ce privește G20, sunt patru state membre membre a, G- a G20, Italia, Germania, Regatul Unit și Italia și Marea Britanie. Prin urmare, există un schimb de uh, opinii specific uh, între dumneavoastră și statele pe care le-am uh, menționat și dacă există diferențe înaintea unei întâlniri G20 între dumneavoastră și statele membre ale europene care sunt și membre ale G20, cum rezolvați aceste diferențe de opinie? Mă gândesc la arbitraj atunci când există diferențe de opinie pe uh, fond, care sunt foarte importante. Aș dori să fac uh, și o propunere. Dacă vorbim despre raportul uh, Eurostat, oare n-ar fi momentul să organizăm o dezbatere în plen în legătură cu acest subiect? Eu cred că ar trebui demonstrat uh, faptul că Parlamentul uh, European uh, chiar uh, dă multă importanță acestei uh, probleme majore. Suntem în 2017, mai sunt uh, câteva luni până la finele acestui mandat. În 2015 am definit uh, obiectivele de dezvoltare durabilă pe care vrem să le atingem până în 2030, însă dacă vrem să facem asta, nu ne mai rămân prea mulți uh, ani la dispoziție. Deci trebuie să facem eforturi duble pentru a ajunge acolo. Mi se pare că această dezbatere este esențială, așadar aș dori să propun formal comisiei noastre să insiste să purtăm această dezbatere în uh, plen, în noiembrie, dacă cumva uh, raportul uh, ne va parveni înainte de sesiunea din noiembrie. Da, SAE are cuvântul înainte să dăm din nou cuvântul Comisiei. Eva Coral din partea SAE. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să dau câteva aspecte. Mai întâi dorim să vă mulțumim uh, dumneavoastră și delegației Parlamentului European care a mers la New York și pot să transmit uh, mai departe și mulțumirile noastre pentru delegația Uniunii Europene la New York, pentru toată munca uh, și susținerea lor. În general, în ceea ce privește HLPFs, am urmărit dezbaterea generală și au existat peste 100 de state care au făcut declarații la momentul respectiv. A existat o bună convergență în general um, și un angajament politic de nivel înalt uh, în ceea ce privește majoritatea statelor care au intervenit în legătură cu ODD-urile. Cum a spunea și mulți membrii acestei comisii, am văzut uh, însă că există și mari diferențe între state în ceea ce privește uh, abordarea, în ceea ce privește integrarea ODD-urilor în uh, politicile naționale și se recunoaște faptul că încă mai sunt multe de făcut, inclusiv de către statele membre ale Uniunii Europene și de către instituțiile Uniunii Europene. Cum spunea și colegul din partea Comisiei, au fost câteva evenimente foarte de succes organizate de delegația Uniunii Europene. Unul dintre acestea a fost uh, cel legat de un nou consens, uh, unde comisarul uh, Mința a fost prezent și a putut răspunde la întrebări și pot să spun că um, discuția a fost foarte interesantă și interesul a trecut dincolo de noul consens și am putut afla câteva dintre ideile interesante vehiculate de anumiți uh, vorbitori. În ceea ce privește raportarea, cum spunea și colegul din partea comisiei, și cum ați uh, auzit și azi dimineață din partea lui Gaspar Frontini, din partea DEVCO, care a vorbit în detaliu despre raportare, pot să spun și eu că munca este în curs. Asta a spus și Carlos. Va exista și un raport de sinteză comun al Uniunii Europene și al statelor membre în ceea ce privește punerea în aplicare a noului consens și, de asemenea, va exista și un uh, raport de progres general în europene pentru HLPF, uh, care va fi gata până în iulie 2019. Însă vom mai uh, dezvolta niște indicatori europeni pentru care vor apărea prime rapoarte de progres în noiembrie anul acesta. Oricum, discuțiile în legătură cu acest subiect sunt în curs. Sunt anumiți indicatori care vizează date, disponibilitatea datelor și așa mai departe, uh, care încă mai trebuie rafinați. Deci munca este în curs. Dar oricum, uh, luăm în calcul întrebările și sugestiile dumneavoastră și le vom transmite mai departe colegilor care se ocupă de raportare, mai precis. Mulțumesc. O întrebare pentru dumneavoastră, Comisia. Primesc informații contradictorii. Mi se spune că raportul Eurostat pri, pri, va privi doar aspecte interne ale uh, ODD-urilor. Uh, pe de altă parte, ni se spune că vor fi acoperite mai multe aspecte. Așadar, uh, ce va acoperi uh, acest uh, raport până la urmă? Asta înainte să răspundeți întrebările șans. Mulțumesc, domnul președinte. Acest raport vizează, practic, punerea în aplicare a OEDD-urilor de către Uniunea Europeană și în această primă versiune Principalele mesaje vizează punerea în aplicare la nivel intern a acestora, deși firește se creează o legătură clară mai întâi cu raportarea generală de către asta secretarul general al ONU și cu intenția de a transmite mesaje importante relevante pentru politicile pentru dezvoltare. Însă nu avem deocamdată indicator pentru a integra în acest prim mesaj în ceea ce privește ODD-urile pentru 2017 și mijloacele de uh, punere în aplicare, e bine, aici se regăsesc aspecte de fond care țin de ajutor oficial pentru dezvoltare, care țin de comerț uh, și uh, alte subiecte de această natură. Însă, firește, principalul instrument de raportare în ceea ce privește politica de dezvoltare, va fi raportul de sinteză pe care îl vom uh, pregăti, așa cum ne-am pus de acord în uh, consens, începând uh, cu alinierea HLPF 2018. Firește, există și un sistem de arbitraj nu-i cunosc detaliile, însă acesta permite integrarea mai multor poziții ale Uniunii Europene în ceea ce privește uh, G20. Însă nu cred că ar trebui să existe prea mult arbitraj în legătură cu acest subiect. Firește, pot să existe nuanțe, poate anumiți actori europeni sunt mai vocali din cauza circumstanțelor lor sau intereselor uh, pe care le vor avea în curând, însă alți actori, printre care Comisia și statele membre împărtășesc uh, opinia că ODD-urile sunt foarte consecvente cu obiectivele și valorile Uniunii Europene și din acest motiv punerea lor în aplicare nu reprezintă o constrângere, ci o oportunitate. E de ceva de altfel foarte vizibil în ceea ce privește actualul consens legat de dezvoltare, uh, care Uh, ne arată că obiectivele pe care le are acest consens sunt foarte apropiate de uh, obiectivele uh, Serviciului European de Acțiune Externă. Deci înțelegem că aceste odd uri sunt bune pentru Europa și că trebuie să le ducem mai departe și asta în efortul de a susține multilateralismul și de a cere dezvoltare durabilă în, în interiorul Uniunii Europene și în afara Uniunii Europene. Acest semnal devine din ce în ce mai puternic în Europa. Iar procesul de raportare pe care îl menționăm uh, pentru 2019 E bine, acel document uh, nu va face altceva decât să reconsolideze aceste mesaje. Mulțumesc! Doamna președinte, mulțumesc, înțelegem cu toți acum ce se va întâmpla, însă sugerez următoarele. Parlamente Naționale, 21 noiembrie, înainte de întâlnirea coordonatorilor noștri. Știu că, Ani, ești uh, persoana de legătură în legătură cu acest uh, subiect. Cred că ar trebui să gândim uh, o agendă în jurul ODD-urilor. Trebuie să avem un program care să ajute parlamentele naționale să înțeleagă ce se întâmplă. Apoi, în legătură cu chestiunea la care s-a referit Charles și raportul Eurostat, e bine, Eventual, la următoarea întâlnire coordonatorilor am putea discuta despre cum am putea proceda în legătură cu acest subiect. Nu știu dacă putem ajunge în plenară, pentru că asta uh, implică și alte comisii, sau am putea organiza o întâlnire comună mai multor comisii pentru a rezolva acest uh, subiect. An de an ar trebui să pregătim mai bine HLPF. Ar trebui să avem o dezbatere la timp în comisia noastră, unde să invităm comisia care să ne spună cum stau lucrurile eventual în mai am putea face asta. Ar trebui ca în fiecare an să ne uităm sistematic la ce se întâmplă, să ne uităm puțin la rapoartele statelor membre pentru a avea o evaluare sistematică. Mai sunt și alte idei legate de cum am putea proceda pe viitor. Cu siguranță ar trebui să existe un raport de proprie inițiativă înainte de 2019, deci înainte de uh, rapoartele uh, Uniunii Europene. Și ar trebui să vedem cum noi, atunci când mergem în delegații sau în uh, misiuni Uh, chiar și de observare a um, alegerilor, uh, cum vorbim noi despre ODD-uri? Pentru că dacă noi nu o facem, nimeni nu o va face. Deci am putea să ne punem de acord asupra anumitor recomandări legate de modul în care putem gestiona noi acest subiect. Asta până ne întâlnim uh, pe 21 noiembrie cu Parlamentul Național. Cam atât. Mulțumesc Comisiei, mulțumesc și SE. și e clar că ne așteaptă Um, multă muncă în comun în ceea ce vește ODD-urile. Trebuie să plec pentru că există un grup de visatori din uh, regiunea mea în Parlament, dar prin urmare vicepreședintele nostru va uh, uh, gestiona următorul punct, asta până când mă voi întoarce. Okay. <coughs> Colleagues, point 15 on our agenda. Stimați colegi, suntem la punctul 15 de pe ordinea de zi, Ziua Mondială a Alimentației 2017. Să înțelegem legătura dintre securitatea alimentară, conflicte, strămutări și migrație. Aș dori să-i rog pe experți să mi se alăture la uh, prezidiu.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 Data de 16 octombrie a fost desemnată de către ONU ca Ziua Mondială a Alimentației, iar Comisia noastră s-a hotărât uh, că aceasta este una dintre zilele internaționale pe care trebuie să le sărbătorim. În ultimii ani, adesea am avut schimburi de opinii um, în ceea ce privește securitatea alimentară la nivel mondial, iar Comisia noastră, alături de alte comisii adeseori, a invitat informal uh, membrii, de exemplu și din cadrul Comisiei uh, pentru Agricultură sau pentru uh, Libertăți Civile, deci împreună cu colegii am organizat întâlniri. Mi se pare că tema de anul acesta, pentru această zi, exploatează legăturile dintre migrație, securitate alimentară și dezvoltare rurală folosim această ocazie pentru a discuta uh, raportul emblematic al ONU cu privire la uh, starea siguranței alimentare și a nutriției în lume în 2017 și, de asemenea, uh, discutăm și un raport recent al Organizației Mondiale pentru Alimente care tratează aceleași probleme în vară Centrul European pentru Dezvoltare uh, a Politicilor și Management, în cooperare cu uh, ActionAid, a publicat un document de, de reflexie uh, în legătură cu securitatea alimentară și migrație, pe care sper de asemenea că îl vom auzi menționat mai des aici. anul acesta, această zi este ocazie să analizăm mai îndeaproape modul în care migrația, conflictele și securitatea alimentară sunt legate între ele și um, să vedem cum putem acționa noi, ONU și Comunitatea Internațională din această perspectivă. Urăm bun venit uh, oaspeților noștri Arif Hussain, Cristina Amaral și Paulina Pizzotto Molina. Dăm mai întâi cuvântul uh, domnului dr. Arif Hussain, și dânsul are la dispoziție aproximativ 10 minute. Good afternoon, uh, Mr. Chair. Bună ziua tuturor. Ne aflăm aici pentru Ziua Mondială a Alimentației. Mă tem însă că nu am vești uh, prea grozave. Primul punct despre care vorbim uh, starea securității alimentare și alimentației în lume, publicat la jumătatea lunii septembrie. După cam 10 ani de tendințe descendente în ceea ce privește numărul persoanelor care suferă de foamete este pentru prima dată când discutăm despre o creștere. De altfel, anul trecut erau 77 de milioane de 777 de milioane de persoane care um, suferau de foamete. 60% dintre aceste persoane trăiești în zone afectate de conflict. Dintre 150 de milioane de copii afectați, 75% trăiesc în zonele de conflict. Revenind acum la organizația mea, programul mondial alimentar, în 2016, 80% din resursele noastre au fost destinate zonelor uh, afectate de conflicte. Iată situația obișnuită. Dacă privim uh, ceea ce numim situații acute de securitate alimentară, zonele de conflict, uh, afectate de inundații și așa mai departe, în acești doi ani, 2015 până în 2016, numărul a crescut de la 80 de milioane la 108 milioane de persoane, o creștere echivalentă cu 35%. Dacă luăm uh, cele mai mari 13 crize alimentare de pe glob la ora actuală, 10 dintre acestea sunt uh, angrenate de conflicte. De ce vorbesc atât de mult de conflicte? Așadar, pentru că aceste este motivul pentru care am, încercat, am început să analizăm legătura între conflicte, um, siguranță alimentară și migrație. Ultimele date de care dispunem în ceea ce privește persoanele strămutate arată că numărul lor se ridică la 65 de milioane. Mi s-a cerut să vorbesc despre studiul publicat în luna martie a acestui an vis-a-vis -vis de cum stau lucrurile privind migrația. Permiteți-mi două secunde pentru a vedea raționamentul din spatele acestui studiu. Am analizat Siria în 2015 și credeam că ni s-a părut că dintr-o dată în al treilea trimestru din 2015 s-a înregistrat o creștere considerabilă în numărul persoanelor care părăseau Siria și veneau în Europa. Întrebarea firească a fost dacă criza uh, a început în 2011, de ce a fost nevoie de atâta timp ca oamenii să își părăsească țara. Pentru a aborda această întrebare de cercetare, dacă doriți, am realizat un studiu empiric. Am discutat de asemenea cu acele persoane care au plecat. Studiul empiric a analizat factorii care au determinat migrația. Am început să analizăm datele referitoare la aproape 125 de țări, începând cu anul 1990. Am uh, identificat anumite date, de pildă, faptul că numărul migranților a rămas cam același, echivalent cu 3% din populația globului, să zicem aproape 250 de milioane de persoane. 9 din 10, din 10 migranți care provin din Africa rămân pe continentul african. 8 din 10 migranți care provin din Asia rămân pe continentul asiatic. 9 din 10 migranți care se deplasează rămân uh, în țări cu un venit scăzut sau mediu. O altă descoperire esențială s-a referit la faptul că pentru fiecare majorare de 1% în foamete, înseamnă uh, o migrație cu 2% mai mare. Pentru fiecare an suplimentar de conflict migrează 0,4% persoane în plus. Un alt lucru important este că atunci când se înregistrează conflicte, decizia imediată nu e de a-ți părăsi țara și a te muta altundeva. Uh, în Siria, oamenii s-au strămutat intern de cel puțin 3 până la 6 ore înainte de a merge în Liban sau în Iordania, în uh, acea zonă. În ceea ce privește recomandările noastre, uh, privesc ceasul, știu că am 10 minute la dispoziție, în ceea ce privește recomandările noastre, am găsit în primul rând soluții politice la conflict. Dacă acestea există, situația se va îmbunătăți, dacă nu, aceasta se va agrava. În al doilea rând, oamenii preferă să primească asistență în țara lor natală sau în uh, cartierul lor. În continuare am găsit, uh, dacă dorești să sprijin pe cineva în Germania, de pildă față de pe cineva în Liban sau în Iordania, te va costa de 16 ori mai mult. Depășește clar posibilitățile uh, financiare sau de stabilitate oferite de contextul migrator. În plus, aceste conflicte durează tot mai mult. Conflictul sirian a intrat deja în al șaptelea an. Cu alte cuvinte, dacă aveai șase ani când a început conflictul, acum a intrat în adolescență, ne confruntăm cu probleme precum pierderea copilăriei, lipsa de educație și așa mai departe. Înseamnă în plus că acele țări care găzduiau, care au primit acești migranți. Spuneam că majoritatea, 9 din 10 rămân în țări cu venit scăzut sau mediu. Aceste țări gazdă sunt deja epuizate. Nu doar Libanul uh, sau Iordania, ci, de pildă, Uganda, care primește refugiați din Sudanul de Sud, este cea mai mare țară gazdă, cea mai mare țară care primește refugiați, migranți din Africa. Iar capacitatea lor de a gestiona situația este uh, limitată. Iar o altă recomandare s-a referit la următorul lucru. Majoritatea refugiaților folosesc telefoanele mobile, platforme de socializare online, când vine vorba de a identifica traseul pe care să-l urmeze, destinația următoare, care este uh, locul care oferă cele mai multe avantaje, practic când nu există criterii uniforme în ceea ce privește avantajele, vezi cum lumea se deplasează mai mult înspre un loc față de altul. Decizii care sunt luate în timp real, cine a plecat înainte ta îți spune unde să te duci. Pentru noi, această nouă metodă de lucru este foarte importantă. Oriunde ne deplasăm, dorim să abordăm criteriile umanitare, avem trei principii fundamentale. În primul rând, nu fă rău. Atunci când concepi un sistem, asigură-te că acesta nu dăunează acelor persoane care încerci să le vină ajutor. În al doilea rând, oriunde există posibilitatea de a face muncă de dezvoltare, de a crea capacitatea de rezistență, oferind în același timp sprijin umanitar uh, pentru salvarea de vieți omenești. În al treilea rând, se vorbește foarte mult în domeniul nostru despre felul în care hrana este folosită drept armă de război. Uh, oamenii sunt fometați, se întâmplă toate aceste lucruri. Însă, hrana poate fi folosită și drept instrument de pace pe măsură ce interacționăm tot mai mult cu acești oameni, oferindu-le uh, ajutor în timp util, vedem că lucrurile se îmbunătățească. Se îmbunătățesc. Iar ultima mea observație vizează următorul lucru, fie că e vorba de Nigeria de Nord-Est, Yemenul, Sudanul de Sud sau chiar Somalia. Indiferent, așadar, trebuie să discutăm despre pace înainte de toate. Însă, până când ajungem la semnarea păcii, există două lucruri deosebit de importante. În primul rând, accesul umanitar către acele persoane aflate în suferință, un acces permanent pentru a putea ajunge la acești oameni, iar în al doilea rând, finanțarea adecvată. Dacă avem doar un element și nu celălalt, fie nu putem ajunge la oameni, sau dacă ajungem la aceștia, e mult prea scump. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Thank you. Excellent timing. Mulțumesc și v-ați oprit la fix la 10 minute. Cristina Amaral urmează. Thank you, Honorable Shea. Mulțumesc, domnule președinte, domnule vicepreședinte, stimați eurodeputați, distinși invitați. Este o onoare să vă vorbesc astăzi cu ocazia Zilei Mondiale a Alimentației. În acest uh, an Tema este viitorul migrației. Este un subiect care vine la momentul oportun pentru că sunt oameni care au fost forțați să-și părăsească casele și numărul lor este mult mai mare decât în orice alt moment uh, din istorie de după al doilea război mondial. Și acest lucru s-a datorat în principal conflictelor și a instabilității politice. Dar ceea ce vreau să subliniez este că migrația poate prezenta și o strategie de gestiune de risc. Spre exemplu, sărăcia rurală, lipsa alimentației, lipsa locului de muncă, a venitului, inegalitatea, acces limitat la protecția socială, degradarea solului, și dezastrele naturale, așa cum am văzut seceta din acest an. În 2015 au existat 244 de milioane de migranți internaționali. Dar existau și 763 de milioane de oameni care s-au strămutat în propria țară. Deci aceste mișcări mari reprezintă situații complexe care necesită măsuri globale. Parlamentul European la conferința din, conferința din iunie 2017 privind gestionarea migrației a subliniat uh, această nevoie de uh, măsuri coordonate și globale. Eu m-aș concentra în principal uh, asupra impactului migrației asupra zonelor rurale și aș spune că uh, se poate investi mai mult în uh, uh, crearea de locuri de muncă pentru tineri și femei. De ce în zonele rurale? De ce pentru tineri și femei? Trei pătrimi dintre uh, cei mai săraci oameni sunt cei care lucrează la țară în activități rurale. Sunt oameni care au terenuri mici și nu se pot uh, hrăni și sunt forțați să-și părăsească pământurile. O mare parte din migranți eh, provin din această, aceste zone. Se estimează cam 441 de miliarde de euro mai mult decât se acordă la ajutoarele de dezvoltare, 40% din aceste sume ajung la zonele rurale și arată chiar originea migranților. Majoritatea migranților sunt tineri. Uh, we, we have all... Și am văzut de asemenea că există o migrație mare care a dus la feminizarea agriculturii, dacă vreți. În Europa și Asia Centrală s-a făcut un studiu anul trecut care, a care a analizat structura gospodăriilor și a forței de muncă în agricultură și capacitarea femeilor în agricultură. Și a fost foarte clar că în multe dintre aceste domenii zonele rurale sunt îmbătrânite și cu un procentaj din ce în ce mai mare de femei și din ce în ce mai sărace. Am văzut acest lucru și în călătoriile mele prin Niger și Mali. Existau sate în care nu vedeai decât bătrâni, femei și copii. Uneori tinerii și bărbații nu puteau să trimită înapoi uh, bani după ce au migrat. Deci structura sărăciei și uh, transformarea zonelor rurale reprezintă factor cheie pentru migrație. Trebuie să Uh, spunem că în anii următori, între 2015 și 2030, vor exista aproximativ 100 de milioane de oameni între, 20, între 15 și 24 de ani care vor avea nevoie de locuri de muncă și de un venit. Migrația este un răspuns clar uh, pentru oamenii care încearcă să-și facă un rost în viață. Uh, și face parte din procesul de dezvoltare. În toate economiile care trec prin uh, reforme structurale am văzut mutarea oamenilor care își caută un loc de muncă mai bun în interiorul țării respective. Deci migrația nu va dispărea Investițiile în sectorul uh, agricol și în dezvoltarea rurală, inclusiv promovarea educației, a formației vocaționale, a unor servicii mai bune, a unei rețele de transport mai bune, creșterea uh, folosirii, nivelului de folosire a tehnologiei informațiilor care să deschidă noi oportunități și noi locuri de muncă. Există și potențialul ca aceste investiții să ajute populația să reziste. mai ales în uh, regiunile care sunt foarte sărace. Dar nu cred că există un panaceu pe care să, care să poată fi rezolvat cu totul de uh, dezvoltarea globală. Trebuie să ținem cont de faptul că există și o migrație regulată, care este în beneficiul țărilor de destinație, dar trebuie să ne uităm și la transformarea zonelor rurale în Africa subsahariană, spre exemplu, ca factor cheie avem nevoie să schimbăm lucrurile și nu se mai pune doar problema de a investi în activitățile agricole în uh, zonele rurale, ci și în activitățile din afara fermelor, pentru că vedem în continuare această schimbare la nivelul uh, societății rurale. Majoritatea oamenilor trăiesc acum în uh, orășele mici cu populație de sub jumătate de milion, și se creează astfel cererea de produse agricole și se face o legătură între piețe și zonele urbane mai largi. Și acolo se poate face o agregare care să transforme agricultura într-o activitate profitabilă. Deci investițiile în uh, modernizarea acestor sectoare Uh, nu au fost făcute așa cum ar fi trebuit în multe țări. Deci oamenii pleacă din zonele rurale în căutarea unui viitor mai bun și până la urmă ajung uh, să fie săraci la oraș în țările în curs de dezvoltare. Și dacă nu se face nimic pentru a schimba aceste tendințe actuale și cu integrarea agriculturii pe piața globală, Asta ar putea duce în următoarele decenii la 1,7 miliarde de oameni în plus care să plece din domeniul agriculturii. Astea sunt unele din cifrele pe care le avem și care vorbesc de la sine, pentru că dacă nu avem o schimbare reală în abordarea pentru dezvoltarea rurală, și tocmai noi încercăm să avem o abordare teritorială și o să încerc să vă explic ce înseamnă asta într-un mod cât mai succint. Zonele rurale sunt teritorii, dar sunt și o formă de cultură. Modul în care își aleg uh, mâncarea, culturile pe care le cultivă, uh, toate acestea conțin multe elemente culturale. Deci, dacă se fac legături mai mari între zonele rurale și orășelele mici care uh, reprezintă tranziția între rural și urban, asta ar fi o ocazie uriașă de a avea o transformare în secolul următor care să creeze locuri de muncă în servicii, în industria agricolă, în uh, serviciile de mediu, transformări în sectorul de transport, toate astea pot fi o soluție, astfel încât oamenii să aleagă să rămână în propria lor țară. FAO, împreună cu Organizația Mondială pentru Migrație, va găzdui o conferință anul viitor prin care uh, se vor discuta uh, metodele de a adapta agricultura la schimbările climatice, condițiile prin care oamenii pot, într-adevăr, să-și găsească un viitor mai bun în propria lor țară. Vom continua, de asemenea, să creștem conștientizarea în legăturii cu conflictul, dar, în concluzie, vreau să spun că migrația face parte dintr-un proces de dezvoltare și pe măsură ce economiile trec prin reforme structurale, oamenii se vor muta, iar provocările sunt uh, să ne ocupăm și de aspectele economice, dar și de cele sociale, pentru că există o discrepanță mare între politicile de protecție socială, spre exemplu, care ar putea să ajute pe cei mai săraci dintre săraci să-și asume riscul de a-și lua un nou loc de muncă, care să nu mai fie la fermă, dar care să-i creeze o viață mai bună în zonele rurale. politicile și măsurile care iau în calcul o abordare integrată pentru teritoriile rurale vor fi cu adevărat benefice. Cu siguranță, aprobarea investițiilor europene și a planului european de investiție reprezintă un factor cheie pe care îl salutăm și îl aplaudăm pentru că Trebuie să utilizăm mai bine banii publici și privați în sinergii și într-un mod care să contribuie la reducerea sărăciei, la eradicarea foametei și la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Mulțumesc! Mulțumim. Următorul vorbitor este Paulina Vițotto Molina. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc colegilor pentru prezentările lor excelente. Cred că nu uh, voi uh, urmări uh, prezentarea în PowerPoint și vă voi urma exemplul vorbind liber. Aș dori să mă refer puțin la ce înseamnă toate aceste aspecte pentru Europa și pentru politica europeană Asta din perspectiva Centrului de uh, Management și de uh, politici uh, publice. Este vorba de îmbinarea programelor pentru securitate alimentară și migrație pentru a crea o nouă dimensiune a acestor fenomene aș dori să vă transmit până la urmă patru uh, mesaje care se aliniază au spuse de colegii mei. Primul este că trebuie să fim atenți atunci când creăm aceste așteptări uh, um, înalte, când spunem că încercăm să abordăm problemele care stau la baza uh, Uh, deplasării persoanelor. Trebuie să fim inteligenți uh, pentru a putea să obținem schimbările dorite pe termen mediu și lung care să aibă impact asupra uh, securității alimentare. Apoi trebuie să fim mai buni în a acoperi lipsa care există între eforturile de soluționare a conflictelor și de a asigura securitate alimentară și de asemenea trebuie să acționăm împreună în ceea ce privește politicile globale, precum uh, uh, pescuitul, propriile noastre modele de consum, uh, comerțul și așa mai departe, care eventual afectează modul de viață al acestor potențial migranți. acest aspect pe care l-a menționat Cristina, și anume că migrația este o parte fundamentală a dezvoltării, um, riscă să fie uitat în dezbaterea uh, europeană în acest moment. În 2013 a existat un angajament uh, ferm uh, pentru a încadra migrația și în acest context și pentru a-i sublinia aspectele pozitive pentru dezvoltare. Acum însă încercăm să vedem migrația doar prin lentila securității. Colegii mei uh, au uh, cercetat puțin uh, impactul acestei viziuni asupra politicilor europene și asupra sumelor și fondurilor vehiculate. Nu am foarte multă experiență ca și colegii mei și mi-e greu uh, să-mi adun uh, gândurile, însă pot să spun că acest nexus este uh, o chestiune foarte complexă. Sunt multe aspecte care influențează migrația. Iar atunci când spunem că vom aborda problemele care stau la rădăcina migrației, s-ar putea să ajungem să ne dăm seama că vom avea încă și mai multă migrație de acum înainte, pentru că se pare că uh, dezvoltarea uh, sporită va duce la o migrație tot mai accentuată, asta până când fenomenul va fi temperat în timp. Mm, am fost rugată să insist uh, mai mult asupra chestiunilor deja făcute de Uniunea Europeană și aș dori să Vă dau uh, un mic exemplu, cel al Fondului European pentru Africa, care știți uh, cu toții a fost stabilit la summitul de la Valeta în 2015. Acest uh, fond a reușit să financeze 117 programe pentru suma de 1,9 miliarde de euro pentru Sahara um, Ciad, Nordul Africii și Cornul Africii. Este vorba de finanțarea unor programe economice uh, care vizează servicii de bază, securitate alimentară și a nutriției, politici sociale pe care le-ați uh, menționat și dumneavoastră, educație, sănătate, protecție de bază, protecția mediului și așa mai departe. Există și un proiect care a îmbunătățit uh, gestionarea migrației și mai sunt și programe care consolidează stabilitatea și guvernanța. Și asta în statele de origine. Putem să uh, vă spunem deja care a fost impactul acestor uh, programe, dar nu în detaliu, pentru că nu putem cunoaște deja impactul structural. Sunt uh, studii uh, care ne parvin deja în legătură cu acest uh, subiect. Putem însă spune la modul general că există acest potențial de impact pozitiv dacă finanțarea sporește și asta pentru domenii care poate au fost neglijate din domeniul de aplicare al acțiunilor partenerilor noștri și ai guvernelor uneori aceste domenii sunt neglijate politic. Putem deci vedea aici uh, că că există finanțare semnificativă pentru cooperare în uh, domeniul transfrontalier, mai ales în ceea ce privește cornul uh, Africii. Cel puțin pe hârtie abordarea este globală și ține cont de dinamica complexă a migrației. însă mai trebuie să uh, vedem uh, cum integrăm totul în uh, complexitatea acestor domenii fragile. Mai ales în Sahel și în conul Africii, aceste domenii sunt afectate de patternul obișnuit al migrației folosită ca strategie de supraviețuire. Sunt uh, colegi care studiază aceste tendințe migratorii în aceste zone și ei semnalează riscul uh, că accentul pus pe protejarea frontierelor uh, poate să aibă un impact asupra modelor tradiționale de migrație din respectivele zone și astfel se pare că controlul frontierelor poate să schimbe echilibrul uh, existent între migrație și dezvoltare. Mai sunt două aspecte pe care aș dori să le subliniez și anume, există această discrepanță între eforturile care se fac în ceea ce privește ajutorul umanitar și ajutorul pentru dezvoltare, pentru că ajutorul oferit încă nu acoperă uh, nevoile reale. Ar trebui să înțelegem uh, puțin care sunt interesele organizațiilor care uh, se implică în acțiuni cu statele partenere, dar nu putem uh, să realizăm nimic fără acești parteneri, fără statele terțe. Trebuie să vedem uh, însă cum putem să susținem sistemele de producție alimentar din aceste zone, cum putem uh, schimba modele de acțiune în domeniul alimentar, care adesea sunt modele care evoluează de sus în jos și de asemenea trebuie să găsim uh, posibilități de consolidare a instituțiilor naționale și regionale care ar putea să joace un rol important în tot acest context al migrației. Cred că trebuie să fim uh, abili politic din această perspectivă pentru a înțelege importanța de a investi în instituții la nivel local care să aibă capacitatea să acționeze într-o manieră teritorială. Acest lucru este foarte important și asta înseamnă și să investim în uh, obținerea de date mai bune de la nivel uh, regional ca și Uniune trebuie de asemenea să fim coerenți și să vedem dincolo de ajutorul oficial de dezvoltare pe care îl oferim. Trebuie să vedem puțin uh, cum pot afecta negativ, uh, în mod direct, toate aceste politici, uh, viața comunităților. Asta în ceea ce privește sporirea numărului de migranți. Mulțumesc! Ok, thank you all. Mulțumim tuturor vorbitorilor. Prezentări excelente. Iar acum membrii pot lua cuvântul. Trebuie să ne încadrăm în maxim două minute. Doamna Hoibuch începe. Mulțumesc foarte mult tuturor pentru prezentările dumneavoastră. Tocmai această ultimă contribuție care ne-a trezit și ne-a arătat foarte clar uh, care sunt marjele noastre de manevră. Mi s-a părut o contribuție foarte utilă. Întrebarea cum reușim să facem ca diferitele uh, straturi sociale să devină mai rezistente. Iar Cristina, ai spus, uh, sunt femeile din zonele rurale, oamenii din zonele rurale. Cred că agricultura joacă cu adevărat un rol foarte mare. Însă o întrebare e cum reușim să punem în aplicare totul. Avem mai multe posibilități. Putem exporta modelul nostru industrial, agrar industrial, însă nu cred că va crea foarte multe locuri de muncă. Noi, în Europa, prin industrializarea agricultorii, am pierdut foarte multe locuri de muncă S-ar putea ca și în aceste zone să se petreacă exact același lucru, putem însă miza și pe metode ecologice agricole, nu e vorba de agricultură bio, ci uh, metode circulare, metode integratoare care să integreze diferitele straturi sociale în economia de la fața locului. Și este important ca în cadrul acestor programe să creăm cunoștințele necesare pe care oamenii de la fața locului să le dobândească, să facă schimb de cunoștințe uh, și să ne asigurăm că sunt informațiile de care au nevoie acei oameni. Un alt punct important, coerența politicilor, a fost abordat subcint de asemenea. Nu vom reuși să obținem nimic la fața locului dacă nu mizăm aici pe coerență. Dacă vorbim de alimentație și dacă în Europa continuăm să mizăm pe export și pe strategia piețelor globale, atunci vom submina eforturile acestor țări. Dacă mă gândesc la biocombustibil, de pildă, instituțiile financiare europene care participă la diferite înțelegeri cu aceste țări trebuie să dea dovadă de coerență și consecvență. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Charles Goerens urmează. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să-mi limitez intervenția la un singur aspect și anume cel al ajutorului umanitar de urgență în zonele de conflict. Știm că de la începutul anului lipseau între 6 și 7 miliarde de dolari pentru a finanța asistența umanitară în țări precum Sudanul de Sud, Yemen sau Somalia. Când am citit uh, concluziile grupului G7 de la Teormina, mi-am dat seama că suntem conștienți de problemă. Dacă înțelegem ce s-a petrecut la Taormina, atunci când Consiliul Italian, preș- când președintele Consiliului Italian a vorbit despre această situație, a vorbit despre cele șapte miliarde, atunci Trump și-a dat jos căștile. Cu siguranță că nu mai dorea să audă restul discursului. Eu aș vrea să știu cum stau lucrurile astăzi, cum stau lucrurile cu finanțarea acestei crize, dacă prin intermediul răspunsului aflăm că sute de mii de oameni sunt uh, amenințați cu foamea pentru că nu reușim să mobilizăm fondurile în timp util, aș dori ca cei trei experți să-mi spună ce putem face pentru a preveni această lipsă de finanțare pe viitor. Ar fi cazul să ne gândim la un tip de prefinanțare gestionat de o anumită instituție care să poată, în cele din urmă, să alimenteze aceste fonduri prin refinanțarea diferitelor componente. Ar fi o cale pentru a evita această situație execrabilă în care oamenii riscă să moară de foame pentru că nu ne-am ridicat la înălțimea nevoilor lor. Mulțumesc! Experții pot răspunde după aceea. Dau acum cuvântul comisiei. Avem doi reprezentanți ai comisiei, fiecare are două minute la dispoziție. Cine dorește să înceapă? Mulțumesc, domnule președinte, din partea Comisiei, din partea DigiDevco. Dorim să vă spunem că Comisia este intens implicată în această dezbatere referitoare la siguranța alimentară, migrație, nu doar implicată în dezbatere și discuție, ci răspundem la crizele alimentare. Aceste răspunsuri presupun uh, prevenție, recuperare și reconstrucție. Aș dori să scot în evidență două feluri în care răspundem la crizele alimentare. Nu avem uh, o cooperare clară cu instituțiile internaționale. Mă refer aici uh, la raportul uh, anual referitor la crizele alimentare. Un exercițiu anual, 2018 se va produce cel de-al treilea raport de acest tip și oferă o perspectivă de ansamblu referitor la toate crizele alimentare care se petrec pe glob. Recurgem la o metodologie comună în parteneriat. Avem la ora actuală 8 membri, uh, printre care, printre membrii fondatori, se numără FAO și UE. Pe scurt, în 2017, raportul a identificat 48 de crize, 11 țări afectate de conflict, și uh, nesiguranța alimentară sporită. Patru crize alimentare majore de anul trecut, Nigeria, Somalia, Sudanul de Sud și Yemen, toate țări aflate în conflict, iar următoarele două, identificate prin intermediul acestui uh, raport, au dus la activarea unei rețele globale pentru crizele alimentare, inițiativă lansată împreună cu comisarul Mimița și FAO la summitul umanitar global din 2016 de la Istanbul. Acest forum global e menit să utilizeze informațiile furnizate de raportul global, să angreneze un dialog global și să creeze o legătură care, după părerea noastră, joacă un rol fundamental când vorbim de gestionarea la nivel global a, ale crizelor alimentare. Un alt reprezentant al Comisiei, Tiziana Bufani, credeam că ar fi util să vă prezint câteva cifre referitoare la situația globală. Noi Practic, uh, jumătate din uh, bugetul uh, direcției noastre merge pe asistența alimentară. Așa s-a întâmplat și în 2016, când 970 milioane de euro au fost alocate pentru asistența umanitară, alimentară și nutrițională. E vorba și de asistența de trai. Bineînțeles, FAO se numără printre principalii parteneri În ceea ce privește cele patru țări cu risc de foamete, am reușit să punem lucrurile în mișcare de la începutul anului și să majorăm uh, finanțarea pentru aceste țări în ceea ce privește datele pentru Nigeria și țările din zona lacului Chad vorbim de o finanțare de 105 milioane de euro, Somalia 120 de milioane, Sudanul de Sud și regiunea învecinată 250 de milioane, Emen 116 milioane. Finanțare umanitară pentru dezvoltare, pe scurt. Abordarea pe care o folosim este una globală care urmărește să creeze rezistența comunităților uh, locale. Mizăm foarte mult pe sistemele de informare pentru securitatea alimentară și alertele timpurii. Le mulțumim și colegilor uh, care ne simplifică considerabil viața în acest sens. Asistența umanitară este din câte știți, un principiu independent uh, direcționat de nevoi. Înțelegem însă că există limite referitor la ceea ce poate putem obține prin asistența umanitară, mai ales când vorbim de zonele de conflict. Până când nu se găsește o, o soluție politică la adresa crizei, nu vom reuși să facem nimic. Câteva minute pentru serviciul de acțiune externă. Cine va lua cuvântul? Eu. Dați-mi, să vă, dați-mi voie să vă spun câteva cuvinte referitor la um, uh, acest element um, uh, de legătură. Am făcut foarte multe luna trecută, de pildă, con- concluziile Consiliului referitor la um, uh, elementul de legătură uh, adoptat în mai 2017 pentru dezvoltare și comunicarea globală adresată Parlamentului European, o abordare strategică pentru creșterea rezistenței din data de 3 iunie. Comunicarea comună adresată Parlamentului și Consiliului, dați-mi vă să vă reamintesc, privește dintr-un punct de vedere mai extins crearea rezistenței pentru a lua în calcul nu doar uh, problema siguranței alimentare, ci analizează din punct de vedere al societății capacitatea de rezistență. Bineînțeles, asta ne face să discutăm despre cum reacționăm, care sunt strategiile noastre pentru viitor. E nevoie să avem o abordare integrată, implicând diferiții actori umanitari, dar uh, de asemenea, să ducem uh, la masa discuțiilor și actorii politici. Luna viitoare, la Tallinn, vom purta discuții cu statele membre la, în cadrul Consiliului pentru Afaceri Externe. Am adoptat o serie de... Am un grup de țări uh, menite să facă obiectul unei verificări. Vă pot spune că aceste țări sunt Sudan, Uganda, Nigeria, Myanmar, Irak și o a șasea țară, care nu mi-amintesc, bă, da, Chad, Discuțiile cu delegațiile tocmai au început referitor la ce anume urmărim să obținem pe teren. E o abordare care va fi adaptată fiecarei țări, însă ideea de bază este să reunim toți actorii implicați pentru a găsi o soluție la aceste crize prelungite. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Acum dau cuvântul în ordine inversă, aș spune, invitațiilor noștri, doamna Moriga. Mulțumesc, aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru observațiile pe care le-ați adus la prezentările noastre. Aș dori să scot în evidență o parte din uh, problemele amintite. Primul vorbitor a scos în evidență pe bună dreptate posibilitatea pe care o au Comisia și statele membre de a investi în soluții structurale menite să întărească sistemele locale și regionale alimentare, investind în cercetare și inovare. Cred că este un exemplu elogvent uh, de viziune pe termen lung Trebuie însă să procedăm inteligent din punct de vedere politic, să implicăm actorii locali, capacitatea lor de a inova trebuie de asemenea consolidată. Nu ne putem gândi doar la cercetări internaționale, ci să încercăm să implicăm mai mult la fața locului uh, micii fermieri și să îi punem în legătură cu diferitele servicii oferite de centrele naționale sau regionale de cercetare. Aici rezidă cu adevărat uh, șansa de a aborda cauzele care stau la baza crizelor alimentare. Mă bucur că Comisia dorește să aducă la masa discuțiilor toți actorii implicați, pentru a aprofunda această abordare integrată care cred că este cât se poate de necesară. Doamna Maral, mulțumesc. Am să încerc să ofer o analiză din punct de vedere al uh, sustenabilității, care ar fi modelul agricol pe care îl dorim pentru viitor. 85% din fermele, din exploatațiile agricole la nivel global, au mai puțin de doi actori un lucru care e valabil atât pentru Europa cât și pentru Africa subsahariană și uh, Asia. Sunt exploatații agricole cu o productivitate scăzută, însă cu o productivitate crescută în ceea ce privește solul. Modelele trecutului care consumau eh, resurse precum eh, curentul, apa și așa mai departe, nu pot să existe în continuare, având în vedere că schimbările climatice limitează considerabil um, productivitatea. Trebuie să privim, de pildă, accesul la teren, iar comisarul Mimița la Roma a discutat despre um, cum stau lucrurile la ora actuală cu uh, acapararea terenurilor. Trebuie să vedem dacă dobândirea de terenuri este în avantajul tuturor. Dacă nu combatem uh, sărăcia din toate direcțiile, în agricultură, atât în ceea ce privește forța de muncă, cât și proprietatea terenurilor, nu vom găsi o soluție pentru că vor exista în continuare mulți oameni care vor fi lăsați pe din afară, vor trebui să-și părăsească uh, teritoriul unde trăiesc. Exploatațiile agricole au astăzi alte alternative și ar fi important să investim în cunoștințe, în acces la finanțare, acces la piețe, iar aici organizațiile de producători pot juca un rol fundamental pentru că în acest țesut rural, urban, va fi nevoie să găsim noi căi de a apropia consumatorii de producători. Va fi nevoie de asemenea să considerăm agricultura drept o cultură a produsului de la terenul cultivat până pe farfurie. Trebuie să încurajăm o agricultură care să țină cont de valoarea nutrițională, care să aducă avantaje suplimentare în îmbunătățirea sănătății generale a populației. Și, bineînțeles, trebuie să privim uh, lucrurile din perspectiva realizării de economii, de apă, de energie, adoptând diferite tehnici în acest sens. Pentru toate e nevoie de cunoștințe, de formare, de diferite competențe. Credem că astăzi tehnologia informației poate apropia toate aceste cunoștințe de agricultori. Privim așadar un alt model. Mulțumesc. dr dr Hussein, cel din urmă. Mulțumesc, domnule președinte. O să răspund la a doua întrebare. Mă ocup de climă, așa că o să vă dau cifre. 2016, 27 miliarde au fost acordate pentru ajutor umanitar, cu 40% mai puțin față de nevoi. Din aceste 27 de miliarde, 50, 50% a ajuns la Siria, Irak, uh, Etiopia și Yemen. Și restul de 50% a ajuns la 43 de state, ajungând la să atingă 5% sau până la 95% din nevoile țării respective. A fost a patra creștere consecutivă pentru ajutoare unitare. Deci nu e vorba că nu au fost bani. Au fost bani, dar prin comparație cu nevoi, mai ales uh, ținând cont de conflicte, nu este suficient. La a doua întrebare. Când ne uităm la cifre pentru asistență umanitară. Vreau să-i mulțumesc Comisiei Europene pentru că a fost o creștere uriașă a finanțărilor între 2015 și 2016, peste 800 de milioane de dolari. Și din partea SUA am văzut că au venit mai mulți bani în acest an decât în anii precedenți. Countries individually deci, țările individual sau ca parte a Uniunilor, inclusiv Statele Unite, au venit cu resurse. Problema este că spre deosebire, deosebire de secetă sau uh, cu tremuri sau inundație, este un conflict. Deci nu există, nu știi când se va termina. Și ideea mea este că suntem pe traiectoria greșită pentru a atinge obiectivul de dezvoltare durabilă 2 până în 2020 dacă nu rezolvăm aceste conflicte. Deci, dacă vrem să atingem acest obiectiv uh, în 13 ani, condiția necesară este rezolvarea conflictelor. Condiția suficientă este să investim în lucrurile pe care tocmai le-am menționat. Mulțumesc! Mulțumesc, îmi pare rău că am avut un program atât de strâns, dar ați avut niște prezentări excelente și răspunsuri foarte eficiente. Vă mulțumesc foarte mult. Cu acesta am terminat cu acest punct de pe ordinea de zi și acum trecem la punctul 16, delegația DEVE în Honduras. Șeful delegației, doamna Sanchez, va lua cuvântul pentru a ne, face, a ne oferi un raport și apoi pot interveni și ceilalți membri ai delegației, dar mai întâi Lola, te rog. Gracias, señor presidente. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am să trec la un rezumat al misiunii noastre în Honduras. Am, împreună cu Eleni Teoharu și cu domnul Frunzulică am uh, luat parte la această delegație. Honduras este țara cea mai uh, săracă din America Latină continentală și, dincolo de faptul că are 8 milioane de locuitori, este privită drept o țară cu un nivel scăzut mediu. Se confruntă cu provocări în ceea ce privește dezvoltarea durabilă și dezvoltarea socială. Depinde de exporturi, mai ales de un număr destul de limitat de produse agricole și uh, de uh, un sector textil uh, incipient, unde condițiile de lucru provoacă îngrijorări considerabile. Există violență, crimă organizată, iar impunitatea generalizată reprezintă de asemenea probleme grave. În Honduras se înregistrează una din cele mai îngrijorătoare rate de omucideri de pe glob. Situația s-a înregistrat, s-a deteriorat în ultimii ani, s-a ajuns uh, la situații critice, precum uh, asasinarea unor activiști de mediu, precum Beta Cáceres din, uh, în martie anul 2016. Honduras este de asemenea cea de-a doua țară receptarea ajutorului pentru dezvoltare din regiune după Bolivia. Obiectivul acestei misiuni a fost de a evalua la fața locului progresul în sectoare precum democrația, statul de drept, consolidarea instituțiilor, egalitate socială și rezistența în fața schimbărilor climatice și să vedem dacă ajutorul uh, UE funcționează bine, poate fi îmbunătățit sau e nevoie de o nouă abordare. Programul nostru a fost unul intens, de două zile. Ne-am întâlnit cu um, reprezentanții ai uh, vicepreședinței, cât și reprezentanții ai opoziției din Guvernul Național, reprezentanții ai guvernului, ai instituțiilor din Honduras, reprezentanții ai organizațiilor internaționale, uh, pentru dezvoltare, organizații internaționale, organizații uh, ONG-uri uh, din Honduras, reprezentanții ai populațiilor indigene și ai femeilor, reprezentanți ai uh, sindicatelor muncitorilor, cât și reprezentanți ai am, am fost de asemenea la fața locului, pe teren, în, pentru a vedea cum se desfășoară un proiect finanțat din FLEGT. Este foarte important să se facă reforme, reforme structurale pentru a aborda problemele cu care se confruntă cetățenii din Honduras, sărăcia, violența, impunitatea generalizată, nerespectarea drepturilor omului, cât și o rată crescută a economiei informale, care de multe ori depășește în anumite sectoare 70%. S-a scos în evidență de asemenea faptul că situația generală a țării s-a îmbunătățit în ultimii ani și că cooperarea pentru dezvoltare a UE joacă un rol foarte important în deoseb grație membrilor delegației UE. În ciuda reformelor recente, există impresia, și datele arată acest lucru, că în continuare corupția și impunitatea domină situația țării, lucru care împiedică o dezvoltare socială rapidă, mai ales având în vedere categoriile cele mai vulnerabile, femeile, migranții, grupul LGTBI, comunitățile indigene, dar și activiștii. La baza acestei violențe stau mai mulți factori, printre care creșterea crimei organizate, traficul de droguri, recrutarea copiilor și adolescenților de către diferitele găști, uh, un răspuns general uh, care duce la impunitate, corupție și niveluri sporite de inegalitate. Pentru a vedea câteva date, pot să vă spun că rata de um, omucideri în cadrul femei, în rândul femeilor este inacceptabilă. 40 de femei sunt asasinate în mediu pe lună, în medie pe lună. 25% din sarcinile nedorite se înregistrează înainte de 18 ani. Jumătate dintre acestea sunt rezultatul violurilor. Cu alte cuvinte, 12% din femeile minore uh, au suferit sau vor suferi o sarcină rezultat al unui viol, 12%. Conform observatorului violenței al Universității Honduras, în luna august a acestui an au fost uciși, printre altele, 48 de studenți, 5 activiști, 97 transportatori, 45 angajați eh, de securitate privată și 40 ehm, din eh, securitatea publică. În acest an au murit în mod violent 47.000 de persoane. Toate aceste date se înțeleg mai bine privind rata de impunitate care, conform ONU, depășește peste 70% din cazuri. O parte din uh, această nesiguranță generală își are uh, sămânța însăși forța de poliție. De multe ori acestea sunt uh, complice ai uh, crimei organizate. Nu trebuie să neglijăm nici numărul sporit de arme de foc care există în țări, atât în mod legal cât în această țară, atât în, fel, în mod legal cât și ilegal. Legislația permite fiecărui cetățean să dețină până la 5 arme de foc. Situația activiștilor pentru drepturile omului și activiștilor de mediu este cât se poate de îngrijorătoare. Același lucru stă, aplică și um, comunității LGBTI. Cazul uh, Eh, Bertie Cáceres eh, a făcut în conjurul lumii, însă există situații asemănătoare care se repetă zi de zi. Pe mine m-a uimit felul în care mass media folosește imaginile violenței, pentru că dacă viitorul unei țări uh, rezidă în copiii săi, atunci e de neînțeles cum la orice oră la televizor se arată imagini cu cadavrele persoanelor ucise în acea zi. E de neînțeles. Această situație face ca populația, mai ales minorii să consideră violența drept ceva normal. Consideră aceste imagini ca aparțin unor filme SF, nu unor știri. 12% din populație este analfabetă. Au existat diferite puncte de vedere promovate de interlocutorii noștri. De multe ori acestea variau atât de mult încât uh, ne-au nedumerit. În plus, având în vedere că ne aflam uh, în plină campanie electorală, situația uh, nu a fost, nu s-a făcut deloc simplificată. S-a discutat intens despre um, penalizarea avortului. Este așadar important să întărim dialogul politic pentru a crea sinergii și pentru ca țara în acest fel să avanseze. De asemenea, este îngrijorător faptul că Honduras nu a aplicat încă recomandările ultimei misiuni uh, de monitorizare electorală a UE Multe organizații și-au exprimat uh, îndoielile dacă președintele ar fi reales, uh, mai ales în ceea ce privește continuarea ultimelor reforme. Iată de ce Uniunea Europeană trebuie să-și mențină presiunea exercitată asupra guvernului prin intermediul dialogului politic, după cum spuneam, pentru a produce o schimbare autentică și pentru a evita orice turnură înspre autoritarism. Pe planul social s-au înregistrat anumite îmbunătățiri, datorită în parte activității noului Comitet Economic și Social creat prin programul Eurosocial finanțat de UE, care încurajează dialogul social. Rămâne însă mult de făcut în continuare. Am constatat că există multe reforme juridice recente care nu sunt eficace pentru că nu sunt puse în aplicare și pentru că nu există bugetul adecvat, nu există resurse umane și nu există infrastructură am constatat că în anumite situații, de multe ori, e vorba de lipsă de voință politică din partea autorităților uh, din Honduras. Uh, pun aceste obiective pe hârtie, după care e imposibil să le pună în aplicare. Deși uh, recunoaștem că e mult mai mult de făcut, înțelegem că sprijinul bugetar, împreună cu programe de asistență tehnică, fac ca asistența oferită de UE pentru Honduras să, să da roade, mai ales în ceea ce privește siguranța alimentară, reformele referitoare la ocuparea forței de muncă, cât și drepturile omului. Aici uh, s-au uh, înregistrat progrese semnificative. De pildă, elaborarea unei legi uh, de azil pentru activiștii în sectorul drepturilor omului, elaborată împreună cu sprijinul Uniunii Europene. Dar, după cum spuneam, există o lipsă gravă de voință politică pentru a conferi bugetul necesar acestor programe și mai ales resursele umane și materialele necesare. Un alt aspect încurajator uh, îl reprezintă atitudinea de colaborare a guvernului în ceea ce privește uh, procesele electorale, precum uh, crearea unui birou de monitorizare electorală de către ONU, crearea unui birou de monitorizare uh, și combaterea corupției împreună cu Transparency International, cât și de monitorizare împreună cu uh, Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiați, pentru a vedea, pentru a monitoriza situația persoanelor eh, care sunt strămutate din cauza violenței, expulzate practic din uh, gospodările lor din cauza violenței. Pilonul comercial funcționează deja și este important uh, să reamintim că e necesar să garantăm investiții responsabile din partea UE, respectând uh, Convenția 169 a OIM în ceea ce privește drepturile omului. Iată de ce, în acest sens, inițiativele FLEG reprezintă un uh, bun precedent, mai ales când vine vorba de buna guvernanță și respectarea drepturilor omului, mai ales în cadrul uh, acelor comunități indigene. Pentru a conchide, credem că Delegația UE Honduras trebuie să-și continue eforturile pentru a îmbunătăți guvernanța, statul de drept, cooperarea socială, dezvoltarea durabilă și respectarea drepturilor omului. Pentru a conchide, aș dori să le mulțumesc colegilor de la Secretariatul DV, Pascal Juan Carlos, cât și mm, personalul reprezentației UE pentru organizarea excelentă a acestei misiuni. Mulțumesc! Mulțumesc, Lola! Elenita Oharos dorește intervii, te rog, câteva minute maxim. Nicio problemă. În primul rând, vreau să o felicit pe Lola. Nu doar pentru raportul excepțional pe care tocmai l-a făcut, ci și pentru modul în care a condus misiunea. Honduras este o țară foarte dificilă, cu dificultăți de acces, cu probleme foarte grave, dar cu mulți oameni inteligenți, sau cel puțin din oamenii pe care i-am cunoscut eu. Sunt oameni cu un IQ foarte ridicat. Observațiile mele nu vor adăuga prea mult material la raport. De fapt, nu am foarte multe de adăugat, ci doar câteva observații generale și mai puțin generale care s-ar putea să vă intereseze sau să vă fie utile. Corupția și impunitatea reprezintă principala problemă în Honduras. Și ca atare, cred că atunci când Uniunea Europeană oferă un ajutor uriaș uh, acestei țări, ar trebui să monitorizeze aceste aspecte. Este al doilea primitor ca uh, mărime după Bolivia și ca atare ar trebui să exersăm un pic de control. Uh, un exemplu al disponibilității de a ajuta comunitățile indigene este ceva care ar trebui să se facă direct, nu printr-o autoritate coruptă. Am văzut acest lucru în uh, sectorul forestier, în care comunități întregi sunt implicate într-un contract pentru producția de lemn și de cherestea și pentru exploatarea sa, precum și comercializarea tuturor acestor uh, produse. Acesta a fost un exemplu pozitiv. Un exemplu excepțional de bună gestionare. Dar nu așa se întâmplă peste tot. În sectorul textil, care este o sursă importantă de venituri pentru Honduras, ce am auzit și ceea ce m-a șocat, de fapt, deși sunt uh, un doctor uh, hârșit de viață, este că oamenii fac exact aceeași mișcare repetitivă de 60.000 de ori pe zi. Și dacă încep să muncească la 18 ani, la 30 de ani, deja nu mai sunt capabil de muncă. Un alt lucru care este extrem de important este că foarte mulți copii uh, Uh, încălcând legile internaționale, lucrează în sectorul textile. Și asta creează foarte multe consecințe negative pentru dezvoltarea și creșterea lor. Când am vorbit cu un reprezentant al uh, uh oamenilor de afaceri despre bolile uh, ocupaționale și am întrebat dacă au de gând să facă ceva, mi-au spus, sub condiția anonimatului, că au uh, răceli, uh, uh, viroze, infecții uh, și, din fericire, Când am vorbit cu reprezentanții muncitorilor, Uh, n-au explicat lucrurile în termen medical, dar ne-au spus că, vorbesc, că suferă de nenumărate boli ale plămânilor, în special boli respiratorii din cauza faptului că respiră un aer plin de, de fibre. Dacă oamenii ar îndrăzni să demaște aceste lucruri, vă imaginați uh, cât de rău ar fi pentru industrie. Trebuie să investim în educație, pentru că oamenii care au cunoștințe mai, mul- mai multe, mai largi, nu pot deveni instrumentele nimănui. Spre exemplu, comunitatea mică pe care am vizitat-o era un exemplu excepțional. Problema este că nu există un sistem uh, generalizat de îngrijiri medicale. Există un doctor într-o zonă care poate să acopere anumite nevoi, dar alte zone nu sunt acoperite. Există doctori uh, care primesc bursă la facultatea de medicină și apoi li se cere, sunt obligați să rămână în aceeași zonă timp de 5 ani. Uh, este o tehnică care s-a aplicat și în Regatul Unit și care a fost uh, destul de uh, uh, bună și pentru ciprioți, pentru că noi ne-am născut supuși reginei. Charles, dorește să intervii? Briefly. Foarte pe scurt. Nu, am avut uh, plăcerea să fiu informat de ce s-a întâmplat uh, cu ocazia acestei vizite și Lola și antevorbitora mea au fost cât se poate de clare și uh, mă bucur mult că s-a putut realiza această vizită. Bun, acum avem trei vorbitori, câte două minute fiecare în primul rând SAE, apoi DEFCO și apoi ambasadorul, excelența sa ambasadorul Honduras. În primul rând SAE, două minute. Many thanks, Chair. Multă mulțumire, domnule președinte. Nu o să mă lungesc. Uh, Comisia DV a venit cu un raport foarte bun și ne bucură că am contribuit și noi la pregătirea acestei misiuni și vrem să subliniem uh, colaborarea pozitivă Uh, de dinaintea misiunii. Poate aș dori să vă reamintesc că lupta împotriva sărăciei și respectarea drepturilor omului sunt uh, două principii fundamentale care se întrepătrund în cooperarea între UE și Honduras și asta constituie coloana vertebrală în uh, măsurile pe care le luăm noi acolo și nu numai acolo. Și acest lucru se aplică uh, Uh, în ceea ce privește promovarea și apărarea drepturilor omului. Ai, uh, vor, ați vorbit despre uh, acest caz celebru pe care noi îl urmărim. Uh, apoi vorbim despre locuri de muncă decente, măsuri pe care le luăm în colaborare cu autoritățile. Uh, după ce am citit raportul, avem încredere că eurodeputații uh, care au participat la misiune au văzut rezultatele muncii noastre. Vreau de asemenea să subliniez și importanța acordului FLECT care va fi finalizat în curând cu Honduras. Cred că este o oportunitate să subliniem că nu este un acord comercial, ci un instrument pentru promovarea bunei guvernanțe și care permite pentru prima oară în Honduras să punem pe ordinea de zi subiecte de foarte mare importanță, cum ar fi uh, legea consimțământului uh, liber uh, și bine informat în conformitate cu convențiile Organizației Internaționale a Muncii. Și sperăm că acest acord FLECT va contribui într-un mod pozitiv la înregistrarea de progrese semnificative pentru Honduras. Mulțumesc! Comisia de GDFCO. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, și noi dorim să salutăm acest raport uh, care menționează faptul că situația generală în țară s-a îmbunătățit și că dezvoltarea pentru cooperare a jucat un rol important. Ne bucură să vedem acest lucru în raport. Bineînțeles, uh, provocările persistă, suntem de acord că nu este momentul să ne culcăm pe ureche, trebuie să ne continuăm eforturile în toate sectoarele în care ne-am implicat în țară și nu mă refer doar la uh, sectoarele de uh, intervenție în care am acționat până acum, ci și în uh, sectoarele orizontale, cum ar fi drepturile omului, lupta anticorupție și așa mai departe. Avem un plan solid de când a început uh, acest cadru de cooperare în 2014 în aceste sectoare de intervenție, dar ne uităm și la sectoarele orizontale, spre exemplu programul Euroact, care a demarat recent și care analizează exclusiv măsurile anticorupție. O ultimă observație, suntem de acord cu punctul de vedere exprimat în raport în ceea ce privește importanța dialogului de politici și a reformării sectorului public. Vom continua să lucrăm pe această temă și, așa cum s-a vorbit, instrumentele de sprijin sunt extrem de importante și dialogul de politici a, a fost o, un element uh, esențial susținem uh, Honduras în uh, multe aspecte, inclusiv în dezvoltarea de politici, spre exemplu în domeniul ocupării. Bun, uh, îmi cer scuze pentru programul foarte strâns, dar acum îi dau cuvântul domnului Roberto Ochoa, excelența sa ambasador al Honduras, căruia îi dau cuvântul pentru două minute și care după aceea ne poate transmite în scris mai multe informații. Mulțumesc! Doamnelor și domnilor membri ai Comisiei Dați-mi voi să vă mulțumesc înainte de toate pentru interesul uh, manifestat de comisia dumneavoastră și de cuvintele pe care le-a adresat Lola Sanchez pentru Honduras. Vă mulțumesc pentru raportul prezentat astăzi. Respectăm uh, evaluările prezentate, însă nu le împărtășim. Considerăm însă că e un raport constructiv și pozitiv. E și mai important este că reflectă relația optimă de comunicare și deschidere între Honduras și Uniunea Europeană. Honduras este o țară deschisă, așa cum a afirmat și doamna Sanchez. Raportul recunoaște Raportul a fost recunoscut de autoritățile noastre naționale de îndată ce am avut acces la acest document, iar uh, secretariatul nostru uh, al Guvernului a inițiat mecanismul de aplicare a concluziilor și observațiilor uh, menționate în raport. Fiți convinși că Guvernul Republicii Honduras va împărți uh, cu siguranță evaluările pe care le consideră, va împărtăși cu siguranță evaluările pe care le consideră pertinente. Uh, Însă nu mă pot opri aici în calitate de cetățean al Honduras și al lumii. Reform, uh, raportul scoate în evidență o îmbunătățire marcată a, a uh, eforturilor uh, realizate de țara noastră, inclusiv în ceea ce privește rata omucidelor înregistrate, iar această îmbunătățire se datorează și cooperării pentru dezvoltare din partea UE. Trebuie să, să recunoaștem îmbunătățirile înregistrate pe plan social, uh, Rezultatele activității Comitetului Economic și Social realizat, de asemenea creat, de asemenea cu sprijinul UE. Salutăm, de asemenea, crearea asocierii voluntare între Honduras și UE. Mulțumim, de asemenea, pentru organizarea mesei rotunde în domeniul social. În continuare, după cum vedeți, există doar uh, lucruri favorabile în raport. Considerăm că acest acord reprezintă o îmbinare utilă de dialog social, cooperare pentru dezvoltare și dezvoltare a uh, politicilor pentru silvicultură. De asemenea, recunoaștem că Comisia DV a salutat spiritul de cooperare și dialog dovedit de Honduras, arătând că dialogul social este în avantajul tuturor. Mai am nevoie de 30 de secunde pentru a conchide. Recunosc că cooperarea între UE și Honduras este din ce în ce mai mulțumitoare și vedem acest lucru în concluzia raportului. Dar nu ne oprim aici, există și multe provocări, provocări care trebuie sprijinite în mod direct de UE și la asta ne așteptăm în uh, domeniul electoral și în alte aspecte deja amintite. Prin urmare, Aș dori să fac trimitere la, una, la unele din aceste provocări deja amintite, însă cred că nu dispun de suficient timp pentru a face acest lucru. Vă voi comunica în scris însă toate aceste lucruri. Încă o dată, Lola, mulțumim, uh, mulțumim deputaților pentru vizită, împărtășim anumite uh, observații, bineînțeles, nu suntem de acord cu altele, însă ne aflăm aici pentru a coopera, pentru a lucra împreună. Efficient. Mulțumesc, domnule ambasador pentru această intervenție eficientă. Lola, dorești să revii foarte pe scurt? Nu. Agenda item has been... Bun, deci am terminat și cu acest punct de pe ordinea de zi și Linda preia conducerea. O să rămân aici, nu mai avem decât 10 minute la dispoziție înainte de a pleca pentru a vota candidații la premiul Saharov. Avem două uh, probleme Două întrebări. Judith Sargentini nu este aici și poate eh, i-aș sugera să vorbim despre această întrebare la următoarea reuniune. Deci, și Maria Hoibuch, tu ai o întrebare legată de uh, Comisia OCDE DAC? În reuniunea de dinainte de vară am uh, întrebat cum se ajunge la aceste uh, Uh, poziții de negociere, mandate de negociere. Dragi colegi, avem o reuniune a acestei comisii pe 30-31 octombrie, o reuniune la nivel înalt și comisia sper să ne spună care este poziția sa pentru această reuniune. Nicoleta Merlo, în numele comisiei. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc că ați invitat Comisia să prezinte ordinea de zi a celei de-a 51 a uh, reuniuni a, uh, care va avea loc în Paris pe 30-31 octombrie acestei a, uh, comisii la nivel în, înalt. A, scopul, în primul rând, este să adoptăm un nou mandat pentru a, acest, uh, această comisie care să fie în conformitate cu cadrul internațional, în special cu Agenda 2030 și uh, Agenda de Acțiune Addis Abeba. Apoi să finalizăm procesul început în 2012 de a moderniza ODA astfel încât aceasta să fie adaptată nevoilor din ziua de astăzi. Este o reuniune la nivel înalt, unde trebuie să ia patru decizii. Adoptarea mandatului revizuit al DAC și viziunea strategică. Aceasta este mai degrabă o evoluție, nu o revoluție. Este clar că în promovarea învățatului și stabilirea de standarde o să fie esențiale și mandatul include șase teme diferite, cum ar fi mobilizarea de finanțare, evaluare uh, și evaluare internă. A doua decizie care va fi luată se leagă de uh, abilitatea ODA al, al instrumentului din sectorul privat. Este o urmare a procesului demarat în 2012 și un moment important a fost în 2014 când uh, Uh, s-a ajuns la un acord în ceea ce privește finanțarea și împrumuturile pentru uh, organismele suverane în sectoarele suverane. Acum se încearcă găsirea unei abordări similare pentru acordarea de împrumuturi către sectorul privat. Deci există o propunere pe masă care se concentrează pe o tranziție de la un cash flow la grand equivalence Asta va fi decizia majoră care va fi luată. Apoi, aprobarea de principii în ceea ce privește finanțele, uh, mixul de finanțe. Pentru a ne asigura că sectorul privat contribuie la atingerea ODD-urilor, este important să aibă la dispoziție uh, niște instrumente pentru sectorul privat, pentru infrastructură și pentru uh, investiții private. Deci, uh, amestecarea de granturi și împrumuturi este un instrument extrem de relevant în acest context. Dacă dezvoltat într-un proces inclusiv anumite principii legate de modul în care să se facă aceste uh, blending-uri. Se subliniază și importanța de a respecta principiile de, eficiență, de eficiență, de adiționalitate și importanța de a rezolva eșecurile de pe piață fără a distorsiona piața. Și va exista un tabel care va trebui aprobat. În al patrulea rând, adoptarea de clarificări în ceea ce privește raportarea statistică privind costurile per refugiat. Nu s-a făcut nicio schimbare în ceea ce privește eligibilitatea activităților, deci definirea codului rămâne aceeași, cum era și în 78. În ultima vreme s-a revizuit modul în care se face raportarea de către statele DAC pentru a asigura consecvență și comparabilitate în ceea ce privește Uh, datele și rezultatele grupului de lucru vor fi prezentate la uh, întâlnirea la nivel înalt. Discuțiile continuă la DAC, dar și cu Comisia. Comisia, în momentul de față, finalizează poziția internă cu directorii generali și există un schimb informal cu statele membre la nivel tehnic. Acestea sunt deciziile principale care vor fi luate. Mulțumesc. Maria, ai vreo întrebare? Maybe only one. Have you... Poate doar una legată de societatea civilă. Um, Consultation with civil society. Consultare cu societatea civilă, da, există consultări cu societatea civilă la diverse etape în aceste procese, chiar și în cadrul DAC. De exemplu, grupul de uh, lucru pentru finanțe este un astfel de grup în care societatea civilă se implică. Deci consultăm societatea civilă la fiecare din aceste procese în mod individual. Deci, da, societatea civilă este informată și este parte a acestor procese. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu știu dacă se poate. Uh, cred că ar fi util pentru noi să vedem uh, agendele acestor întâlniri, să vedem exact uh, ce urmează să se discute. Ar fi util pentru viitor și așa am putea înțelege mai bine lucrurile și după aceea. Însă nu știu exact cât de publice pot deveni aceste detalii. Toate acestea doar pentru a putea fi informat uh, și publicul în legătură cu ce se întâmplă în cadrul OCDE. Da, sigur, am putea face asta pe termen lung, dar și pentru această întâlnire specifică. Putem să vă punem uh, la dispoziție agenda care încă uh, este în plin proces de schimbare. De asemenea, vă putem oferi și anumite documente de ședință, care firește nu sunt publice, dar putem să le împărtășim cu dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult pentru asta. Mai avem o întrebare din partea lui Judith uh, Sargentini. Ea însă nu este aici, uh, prin urmare nu putem discuta acest punct în absența sa. De asemenea, este ora 17 și vom merge să discutăm despre PM Sakharov. Îmi pare foarte rău că v-am făcut uh, să veniți și să așteptați, dar acest subiect nu poate fi discutat în absența acestei persoane, așa sunt regulile Parlamentului. Deci discutăm acest subiect data viitoare tot la uh, timp, înainte ca Comisia să-și uh, asume președinția pentru acest uh, proces. Ne vom asigura că colega noastră va fi prezentă pentru a discuta această întrebare. Deci ne cerem scuze că ați venit și că ați așteptat. La 18, diverse. N-am fost anunțată să existe astfel de puncte. Ajungem la 19, ședința noastră viitoare pe 13 18 noiembrie și pe 21 noiembrie. Pe 21 noiembrie avem o audiere specială cu Parlamentele Naționale. Acum mergem în 2Q2 pentru votul pentru premiul Sakharov. Mulțumesc, colegi, și încă o dată scuze comisiei. Lăsăm interpreții să plece la ora 17.